Ora Trecem acum la declarațiile și explicațiile de vot. Dau cuvântul acum Domnul Aldo, domnul Aldo Patricello are cuvântul un minut. Președinte. Domnule președinte. L'onorevole Patriciello. Sì, președinte. Domnule Patriciello, aveți cuvântul. Da, domnule președinte. Aș vrea să rog colegii să părăsească sala plenară dacă doresc, doresc acest lucru, dar să ofere domnului Patricello posibilitatea de a-și face declarația. Poate că totuși mai așteptăm câteva clipe până ce colegii care doresc să plece au plecat. Prego, prego. Îmi permiteți? Totuși, domnule președinte. Da, vă rog. Domnule președinte, onorați colegi, vreau să salut și eu deosebită activitatea raportoarei și să mulțumesc tuturor celor care au lucrat la această, acest raport privind uh, microfinanțarea uh, și privind alte măsuri care doresc uh, relansarea economiei după ce 3 uh, milioane de locuri de muncă au fost desfințate. Băncile au dificultăți în a oferi credite și de aceea cred că acest instrument de microfinanțare poate fi unul foarte util, poate crea uh, resursele necesare pentru o relansare economică. Credem că prin această inițiativă uh, se contribuie esențial la crearea noi, unor noi locuri de muncă, mai ales dacă această inițiativă va fi însoțită de măsuri complementare privind uh, pregătirea, instruirea profesională a tinerilor, astfel încât uh, și tinerii să devină un grup țintă acestor instrumente de finanțare acest instrument sperăm să fie pus în aplicare cât se poate de repede pentru ca IMM-urile să poată beneficia de această măsură, știind că IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a industriei noastre și a economiei noastre. Mulțumesc, domnule uh, Paticelu. Domnul Stoianu, un minut. Eu ați găsuit za exact docoada za finanțul ITMRCHI. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest raport. Cred că este foarte potrivit în acest moment și cred că va avea un efect pozitiv dacă este adoptat și în țara mea. La ora actuală ne confruntăm cu o climă de afaceri foarte nefavorabilă, în special pentru cei care au afaceri mai mici și care nu pot acceda credite bancare. Iată de ce aceasta este o idee foarte bună pentru instituțiile bancare și, de fapt, băncile la ora actuală inventează tot felul de scuze pentru a nu acorda astfel de credite, iar atunci când ele sunt acordate, aceste IMM-uri vor avea, în sfârșit, trebuie să ofere garanții um, de peste 150% față de creditul acordat. Iată de ce acest instrument este foarte bun și sper să ajute economia globală și în special în Bulgaria. Mulțumesc, domnule Stoianov. Acum, doamna Doț, pentru un minut. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun foarte clar că, deși cred că ajutorarea micro-întreprinderilor este o idee foarte bună și că trebuie continuată, cred că ar trebui continuată la nivelul guvernelor naționale. Am mare îngrijorări în legătură cu propunerea de transparență față de banii care vor fi împrumutați și de condițiile de uh, rambursare în legătură cu acestea. Aș încuraja guvernele naționale să facă tot posibilul pentru a promova întreprinderile mici, pentru că ele sunt uh, scheletul întreprinderii noastre acest lucru se poate face printr-o cădere a birocrației și printr-o sporire a rolului lor la nivel național. Mulțumesc, doamnă Dot, spune președintele și are cuvânt acum domnul Kamal. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, aș dori să explic uh, poziția mea la vot. Noi am fost în favoarea acestei propuneri și cred că este foarte important să ajutăm antreprenorii uh, de peste tot din statele membre să creeze bunăstare, să creeze locuri de muncă și să lupte împotriva sărăciei. Sunt recunoscător pentru faptul că uh, reușim să uh, redirecționăm niște bani din bugetul existent în loc să uh, creștem bugetul. În același timp trebuie să arătăm că trebuie să fim foarte prudenți cu modul în care cheltuim acești bani ai contribuabililor Există uh, exemple deja foarte bune, de exemplu uh, în uh, Caraibe, care, care reușesc prin aceste microfinanțări să colaboreze foarte bine cu guvernele. De aceea, cred că, pe de o parte, trebuie să creștem accesul la instrumente de microfinanțare, dar în același timp să nu, să nu neglijăm și alte instrumente de care putem dispune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Alfredo Pallone, vă rog. Ehm, cred că toți tutti quanti noi siamo d'accordo sul problema. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord în ceea ce privește microcreditele. Însă, pe de altă parte, cred că ar trebui să sporim miza financiară și să fim prudenți față de alți actori sociali implicați. Microcreditele au fost create, de fapt, pentru a-i ajuta pe actorii sociali cei mai defavorizați. Și trebuie să vorbim acum și de mentalitatea și cultura din diversele țări. Pentru că nu există o abordare culturală potrivită pentru a profita de aceste sume. Până la urmă, guvernele sunt cele care ar trebui să fie interesate, pentru că Există mai multe viteze, cum ar fi, de exemplu, o viteză sporită în Germania și Franța și alte țări unde viteza este mult mai scăzută. Însă, cred că miza la nivel european este următoarea. Nu este vorba aici doar de acordarea unei finanțări, pentru că nu acesta este scopul în sine. Trebuie să revalorizăm munca, în special pentru cei defavorizați. Vă mulțumesc foarte mult pentru explicațiile de vot. Se ridică, se suspendă ședința până la orele 15. Mulțumesc!